Votul va avea loc mâine la ora 10.30. Următoarea ședință, mâine, joi, ora 19, la ora 9. Cred că acum putem